directiva privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Dau cuvântul autoare întrebării doamna Ulfskog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Criza economică a cauzat uh, un șomaj în rândul tinerilor care a ajuns la niveluri alarmante în multe state membre. Mulți tineri uh, nu își pot găsi un prim loc de muncă și nu pot uh, să treacă la o viață independentă de adulți. În 2013, ca să uh, acționăm uh, urgent, a fost lansată inițiativa pentru ocuparea tinerilor cu scopul de a asigura finanțare pentru a promova ocuparea tinerilor în regiunile cele mai afectate din Uniunea Europeană, inclusiv prin Uh, unele programe de garanții pentru tineret, pentru ca să avem și o punere în aplicare rapidă a acestei inițiative. Ea a fost pusă în, pe prim plan și cheltuielile au fost făcute eligibile încă de la 1 septembrie 2013. Să iată, uh, la mai mult de un an după lansarea acestui program, rezultatele nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Măsuri care își doreau o absorpție rapidă a fondurilor nu au dus la o mobilizare eficientă. Uh, și atunci uh, nu am putut rezolva rapid probe șomaj al tinerilor. Inițiativa a fost propusă de către Consiliul European la origini, însă în prezent peste Uh, la peste un an și jumătate după ce au fost făcute eligibile cheltuielile, statele membre nu au utilizat așa cum se cuvine resursele și progresele sunt inegale. Dincolo de lipsa de lichidități, pentru a lansa această inițiativă de ocupare a tinerilor, s-au propus uh, creșteri la nivelul prefinanțărilor dar mă întreb de ce statele membre sunt în întârziere, care sunt obstacolele, cum intenționează uh, Consiliul să încurajeze o punere în aplicare rapidă. Statele membre confruntate cu cele mai mari rate de șomaj ale tinerilor și cele mai afectate de criză sunt în medie în întârziere în utilizarea resurselor pentru inițiativa pentru tineri și în uh, punerea în aplicare a programelor de garanții pentru tineret. Și e nevoie și de politici pe termen lung pentru a rezolva această chestiune. Uh, care sunt obstacolele cu care se confruntă? Ce îmbunătățiri ne poate promite Consiliului? Consiliul? Uh, Consiliul poate oare să ne asigure că după ce aceste fonduri principale au fost folosite, se va continua finanțarea? Parlamentul se așteaptă la o utilizare rapidă și bazată pe rezultate a prefinanțării la 12 luni după intrarea în vigoare a uh, regulamentului uh, de modificare. What measures? Care uh, măsuri sunt cele la care se gândește Consiliul pentru a asigura și Parlamentul, dar și tinerii șomeri că fondurile vor fi utilizate rapid? Cum intenționează să raporteze în legătură cu progresele făcute în interesul șomerilor tineri către Parlament și către alți actori implicați? Poate are Consiliul să promită uh, o evaluare a progreselor la șase luni după intrarea în vigoare a uh, regulamentului de modificare și cum oare intenționează Consiliul să uh, continue dacă rezultatele nu se ridică la înălțimea așteptărilor, inclusiv după uh, prefinanțarea care a fost crescută la ora actuală. Mulțumesc, doamnă, și acum are cuvântul doamna Calina Lucașevița. Trei minute. Honorable members, uh... Doamne președinte, stimați eurodeputați, mă bucur pentru această ocazie de a discuta cu dumneavoastră situația pieței muncii în rândul tinerilor din Europa. Uh, președinția de mare importanță îmbunătățirii condițiilor uh, grupurilor care se confruntă cu cele mai mari provocări pentru a avea acces sau rămâne uh, pe piața muncii. Aceste grupuri includ mai ales tinerii și printre ei mai ales pe cei care nu au educație sau abilități adecvate. Lupta cu um, șomajul în rândul tinerilor și asigurarea unei integrări uh, durabile pe piața muncii rămână o prioritate de top pentru Uniunea Europeană. Într-adevăr, uh, Strategia Europa 2020 uh, a dat uh, un accent deosebit uh, implementării unor măsuri eficiente pentru a aborda problema șomajului în rândul tinerilor. Realitatea este că șomajul în rândul tinerilor este încă la un nivel foarte înalt în mai multe state membre, ori asta duce la talente subutilizate, la pierderea resurselor umane și, în anumite cazuri, um, lăsând consecințe dăunătoare pentru uh, toată durata vieții active. În acest context, garanția pentru tineri împreună cu um, fondurile care merg direct către această uh, inițiativă a ocupării tinerilor sunt foarte relevante. Ambele măsuri doresc să susțină lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, mai ales în regiunile cele mai afectate, Um, adică în zonele care au un rata șomajului um, peste 25%. Ca exemplu pozitiv aș dori să subliniez uh, uh, experiența Letoniei. Letonia este una dintre statele care au început implementarea garanției pentru tineri de la, um, din ianuarie 2014 și putem deja vedea primele rezultate. Rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut cu 3,8% în 2014 și acum putem vedea că foarte multe depinde de programele implementate de către statele membre. Cu toate acestea, uh, este deja foarte clar că trebuie făcut uh, mai mult. În ciuda uh, stimulilor promiși, această inițiativă și garanția pentru tineri nu reprezintă un panaceu care să rezolve problema șomajului în rândul tinerilor în Europa. El reprezintă doar o parte din instrumentele folosite pentru a aborda această problemă. După cum știm cu toții, cu cât este mai scurtă perioada de implementare a inițiativei de ocupare a tinerilor în comparație cu um, cadrul financiar multianual, cu atât uh, progresul concret în primii ani va fi mai crucial pentru succesul general al inițiativei. Asta poate să ne ajute să uh, ne confruntăm, să rezolvăm această problemă cu care se confruntă milioane de tineri europeni care nu au un loc de muncă și care nu au un acces adecvat la educație sau instruire. De aceea, sunt convins că eurodeputații îmi împărtășesc această opinie că orice întârzieri în implementarea inițiative pentru ocuparea tinerilor uh, vor uh, avea ca efect, probabil, uh, reducerea impactului acțiunilor luate de statele membre pentru a reduce și a lupta cu șomajul rândul tinerilor. Unul dintre principalele obstacole în care implementarea acestei inițiative este lipsa unui flux financiar suficient pentru a oferi plățile în avans beneficiarilor. Președinția dorește să sublinieze importanța și adecvarea temporală a acestei uh, propuneri legislative pentru a putea accelera implementarea acestei inițiative. Prin urmare, sunt de acord cu Parlamentul că uh, oferirea finanțării Um, statelor membre de vreme în acest proces de implementare reprezintă o condiție cheie pentru a îmbunătăți performanța și pentru a genera uh, rezultate tangibile curând. Uh, lichidități suficiente la începutul acestui proces de implementare vor permite uh, o aplicare mai rapidă a uh, măsurilor politice care sunt descrise în planurile de implementare pentru garanția pentru tineri. Putem să fim mândri de faptul că actualul cadru legislativ amendat uh, a fost finalizat într-un timp record. Consiliul a adoptat ieri proiectul de propunere. Astăzi, imediat după votul dumneavoastră, uh, împreună cu președintele uh, Schulz, am semnat textul. După publicare, care se va întâmpla săptămâna viitoare, statele membre vor putea primi prefinanțarea. În total, Prefinanțarea inițială pusă la dispoziție din alocările specifice pentru inițiativa de ocupare a tinerilor va Uh, crește până la aproximativ un miliard de euro în 2015. Aș dori să profit de această oportunitate pentru a reafirma faptul că Consiliul va continua să monitorizeze într-o manieră activă evoluțiile care vizează situația mm, ocupării tinerilor și uh, situația implementării de către statele membre a garanției pentru tineri și a inițiativei de ocupare a tinerilor. În același timp, trebuie să reținem faptul că cauzele din spatele șomajului în rândul tinerilor sunt complexe complexe. Sporirea finanțării este o măsură complementară altora și altor reforme pe care statele membre trebuie să le uh, facă pentru a uh, aborda diferitele uh, probleme structurale sau legate de criză care se află în spatele șomajului din rândul tinerilor. Prin urmare, pentru a reduce semnificativ șomajul, trebuie să facem mai mult pentru a crea uh, noi locuri de muncă. Și, nu în ultimul rând, Dați-mi voie să mai subliniez și rolul important pe care partenerii sociali îl joacă în acest context. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci. Nous allons commencer le tour des... Mulțumesc. Începem cu lorile de cuvânt din partea grupurilor cu doamna Moran Chartier pentru două minute din partea P. Eh, mulțumesc, doamna președintă. vreau să spun reprezentantei Consiliului că această inițiativă pentru ocuparea tinerilor a fost dorită de statele membre și ele au, fă, uh, au făcut uh, comunicarea acestei inițiative și totuși s-a creat și o confuzie între garanția pentru tineret și inițiativa pentru ocuparea tineretului, dar aceasta din urmă corespunde unei nevoi adevărate a cetățenilor. Iată ce numere însemnate uh, are șomajul în rândul tinerilor. E nevoie de o reacție importantă, dar din nefericire, în primul an de existență acestei inițiative pentru tineret, am văzut că au fost defecte în ce privește punerea în aplicare a statele membre. Există și exemple pozitive, dar nu sunt foarte răspândite. E vorba de o lipsă de finanțare sau uh, nu am reacționat 100%. Uh, uh, poate totuși, inițial reacția a fost rapidă, chiar excepțional de rapidă și în trei finanțare, iată, trecem de la 1% la 3% prefinanțare, mulțumită tuturor grupurilor politice pe care, care ne-au ajutat, mulțumită Consiliului și a Comisiei. Însă nu vom mai ceda nimic, pentru că noi dorim ca acest instrument să fie utilizat. Și, din păcate, mulți miniștri încă mai confundă garanția pentru tineri cu inițiativa pentru ocuparea tinerilor și mulți tineri nu aveau informații suficiente. Noi dorim să existe o punere în aplicare uh, veritabilă și atunci ajutați-ne și faceți presiune asupra statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom încerca totuși să respectăm și timpul de vorbire alocat. Și acum dau cuvântul domnului Benifei, în numele socialiștilor și democraților, domnul tem. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați reprezentanta Consiliului. Mă bucur uh, faptul că am din nou posibilitatea de a mă ocupa de grava tema șomajului tinerilor la câteva săptămâni după adoptarea măsurii pentru sporirea sumei de prefinanțare pentru inițiativa în favoarea ocupării tinerilor. Astăzi Parlamentul European cere statelor membre să dea dovadă de seriozitate să luptăm împotriva flagelului acestuia al șomajului tinerilor, dar avem nevoie să primim asigurări asupra faptului că Consiliul e dispus să se lupte pentru tinerii săi cu orice preț. Trebuie să facem tot ceea ce uh, e nevoie să facem și am mai uh, spus-o și o repet și astăzi, Parlamentul a lucrat în aceeași, comis- în aceeași echipă cu Comisia și Consiliu, adoptând uh, modificarea regulamentului și permițând astfel deblocarea resurselor în timpul record. Acum a venit însă momentul să vedem și rezultatele, să lansăm programe pentru a depăși definitiv toate obstacolele. Nu e vorba doar de un proiect de natură financiară, însă în primul rând trebuie să rezolvăm marile probleme legate de excesul de birocrație în uh, accesul la programe, atât pentru tineri, cât și pentru firmele uh, parteneri care doresc să se asocieze. Apoi, trebuie să consolidăm aspectul comunicării uh, în legătură cu aceste programe, care până astăzi este insuficientă. Mulți tineri și mai ales cei care au mai multă nevoie de, acest, uh, de această garanție nu cunosc nici măcar existența acestor instrumente. E absurd. Noi trebuie să Eh, schimbăm această tendință rapid. Trebuie să facem mai multe eforturi pentru ca tinerii să primească oferte de calitate, ca astfel aceste instrumente devin eh, prologul precarității și exploatării. Asta trebuie să facă statele membre cu ajutorul Comisiei și cu supravegherea Parlamentului. Ei trebuie să fie la înălțimea unei provocări care poate să fie un succes sau să fie un eșec suportat de o întreagă generație. Inițiativa aceasta singură nu poate crea locuri de muncă, nu există baghete magice. Trebuie utilizate rapid și eficient toate resursele puse la dispoziție, dar trebuie și politici pentru creșterea economiei care să uh, facă investiții în sectoare strategice și apoi trebuie și o nouă uh, Um, politică industrială ca să avem un viitor mai bun pentru generațiile următoare. Mulțumesc! Monsieur Benifei, accept... le Benifei, acceptați un cartonaș albastru? Monsieur Benifei, acceptez-vous une carte bleue? Domnule Benifei, acceptați o întrebare? Da, domnul Zani, dar 30 de secunde, vă rog. Elfogadta eh, a kérdést. Mulțumesc eh, domnului coleg că mi-a acceptat întrebarea. Și eu sunt de acord. Spun și eu că avem nevoie de locuri de muncă de calitate. Însă v-aș întreba, dumneavoastră, credeți că e posibil un sistem de evaluare care să fie și operațional pentru a putea garanta că guvernele nu cheltuiesc acești bani Uh, pe locuri de muncă fictive, ci să existe un ajutor într-adevăr uh, eficient? Cred că... Răspuns. Cred că e necesar un mix de acțiuni. Pe de o parte, capacitatea de a avea o creștere economică pentru ca locurile de muncă ce se creează să fie adevărate și să nu se întâmple ca aceste proiecte și fonduri europene să devină practic Uh, politici de subvenționare, ci să fie într-adevăr niște vectori pentru crearea de locuri de muncă. Pe de altă parte, trebuie ca și Comisia să dea indicații clare și Parlamentul de asemenea să se implice pentru a veghea uh, acțiunea statelor membre. Deci e nevoie de un mix. Mulțumesc, acum doamna McIntyre, pentru un minut și jumătate din partea grupului ECR. Thank you very much. Mulțumesc. Șomajul în țara mea și în regiunea mea din West Midlands a scăzut în mod semnificativ în ultimii ani. Șomajul în rândul celor între 16 și 24 de ani a scăzut anul trecut, dar a scăzut doar mai puțin în primul an. Deci acum șomajul în rândul tinerilor este la 15,9%. Valorile cele mai recente ne arată că, de fapt, șomajul a crescut în ultimele luni în zona de unde provin. Orice ne spun statisticile, ce știu eu este că avem în continuare 6500 de tineri până 24 de ani în Birmingham fără loc de muncă. <clears throat> Trebuie să ne uităm cu atenție la ce înseamnă un proiect de succes și ce nu. Această inițiativă nu și-a atins nici pe departe așteptările. Raportul Curții de Audit este îngrijorător și salut ocazia unui schimb de păreri cu Iliana Ivanova în Comisia EMPL săptămâna viitoare cu privire la raportul special. Dacă această inițiativă nu va avea un impact pozitiv, va trebui să ne uităm cu atenție să vedem de ce nu. Dar peste o săptămână, când vom vedea pachetul cu privire la mai bună reglementare anunțată de vicepreședintele Timmermans, haideți să ne asigurăm că ajutăm IMM-urile, pentru că de acolo vine creșterea, de acolo vin locurile de muncă pentru tineri. Harkin, Mulțumesc, doamna Harkin. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Suntem aici pentru a pune întrebări presante în legătură cu această inițiativă. Deja au fost adresate anumite întrebări, eh, printre care eh, de ce a fost lansat atât de greu acest eh, proces, de ce există întârzieri, ce îmbunătățiri putem să avem și când. Nu are rost să mă tot refer la cifre legate de șomajul în rândul tinerilor. Cu toți din acest for știm că sunt inacceptabil de mari. Instituțiile europene au venit cu această inițiativă ca răspuns la șomaj șomajul în rândul tinerilor. Noi ar trebui să dăm în valoare suplimentară banilor la nivel european, însă, din păcate, se pare că nu există aici niciun fel de uh, valoare europeană. Dacă e să avem succes, atunci Consiliul trebuie să joace rolul. E un rol foarte important în a pune în aplicare această inițiativă. Există foarte multă flexibilitate în această inițiativă privind ocuparea tinerilor. Există posibilitatea de a oferi uh, stagii, uh, experiențe pentru, o primă, pentru prim loc de muncă, subvenții, um, măsuri de mobilitate și așa mai departe. Consiliul deja ne-a spus că această inițiativă și garanția pentru tineri nu reprezintă un panaceu. Știm asta, însă sunt niște măsuri substanțiale și noi insistăm pentru că suntem uh, grijorați în mod real de aceste, de aceste uh, întârzieri. După cum spune și întrebarea noastră, ne așteptăm uh, la uh, o folosire uh, adecvată a prefinanțării, eficientă, orientată spre rezultate. Colega mea, McIntyre, a vorbit și despre îngrijorările aduse înainte de Curtea de Conturi în legătură cu această inițiativă. Pot să spun că o parte din aceste chestiuni trebuie rezolvate. Nu a existat o evaluare ex-ante, statele membre nu au oferit informații adecvate și complete în legătură cu sursele de finanțare finanțare pe care vor folosi pentru uh, implementarea planurilor din cazul acestei inițiative. Noi așteptăm ca statele membre să-și asume și ele uh, o responsabilitate de plină și să pună în aplicare imediat această inițiativă pentru ocuparea tinerilor. Mulțumim! Doamna uh, González Penas, din partea GUE, două minute. Más allá de las dudas razonables... Mulțumesc. Dincolo de îndoielile rezonabile din întrebarea doamnei Ulfskog, există o problemă de natură structurală, și anume politicile de reduceri bugetare uh, creează în țările care le aplică o schimbare de model uh, care face ca sărăcia să devină normă. Un model în care e normal să nu câștigi suficient cât să se ajungă pentru sfârșitul lunii. Pentru a crea locuri de muncă trebuie să găsim o soluție rezonabilă, ca urma unui dialog uh, cu problema uh, datoriilor Sudului Europei, să democratizăm BCE-ul, să facem o reformă fiscală progresivă în țările noastre Uh, care să sporească impozitele plătite de cei mai bogați. Între timp, inițiative ca Garanția pentru Tineri și uh, Inițiativa pentru Tineri sunt mai degrabă o scuză pentru a transfera fonduri publice către firme cu, contractarea, cu contracte uh, temporare a tinerilor de mai puțin de 26 de ani. Dar tinerii nu au nevoie de mai multă formare, ci de noi politici economice care să injecteze bani publici în economie și care să creeze, creeze locuri de muncă de calitate și utile din punct de vedere social. În multe cazuri, Uh, ajungem la o mai mare îndatorare și la eșecul unei piețe fără consumatori. Dacă mai tăiem fondurile publice, cererile de bunuri și servicii care uh, pot uh, duce la impulsionarea firmelor private își va termina posibilitățile. Cerem o nouă orientare economică care să pună în centrul său crearea de locuri de muncă utile și de calitate. Mulțumesc și acum Doamna din partea verzilor, Dear Madam Chair, dear colleague. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, dar reprezentanța Consiliului, astăzi discutăm, pentru că Comisia a adresat această întrebare orală Consiliului și a vorbit despre nevoia unei implementări rapide la nivel de state membre. Deși e un subiect important, mă aștept că 99% din cetățenii Europei nu au idee ce înseamnă o întrebare orală și despre ce este de fapt această dezbatere și m-am gândit să explic eu acest lucru. Se spune că la întrebările orale uh, criza financiară a dus ca șomajul în rândul tinerilor să ajungă la cote alarmante în statele membre. Să traduc ce înseamnă acest lucru aceste politici legate de agenda de dereglementare a încurcat, a stricat economia europeană și a dus la șomaj foarte ridicat. Grupul, grupul cel mai afectat sunt tinerii care nu au avut nicio șansă să influențeze aceste politici. Iar acum, ca reacție, vedem câteva idei comune. UE e, vina e dată pe UE, UE reacționează, UE dă bani. Pentru mine e prea puțin. Au uh, finanțat proiecte pentru zonele cele mai afectate de șomajul în rândul tinerilor. Iar întrebarea orală spune că rezultatele la, la nivelul statelor membre nu ajunge la nivelul așteptărilor. E o întrebare prea diplomatică pentru a fi tradusă, dar voi încerca. Mulți membri acestui parlament, inclusiv eu, sunt uh, șocați de faptul că banii alocați pentru statele membre pentru această inițiativă, după 22 de luni, nu au fost folosiți. Noi, ca parlamentari, trebuie să folosim acest instrument al întrebării orale pentru a spune clar statelor membre că avem nevoie de acțiuni concrete acum. Sper că mulți cetățeni vor urma acest uh, celebr acest exemplu, vor ieși în stradă, vor scrie reprezentanților lor cerând guvernelor să ia măsuri. Mulțumesc, domnul Ajea, două minute în partea FDD. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc reprezentantei Consiliului. Mulțumesc și colegilor. Eu uh, mi-am pus de mai multe ori întrebarea uh, de ce anume o ineficiență atât de evidentă în legătură cu o inițiativă care ar fi trebuit să aibă un scop foarte precis. Din păcate, cel de a rezolva problema șomajului și nu de a spori ocuparea. Pentru că noi, din nefericire, astăzi mai lucrăm uh, într-o situație de urgență. Șomajul e o problemă foarte gravă și sigur că nu ne uh, permite să elaborăm proiecte pe termen lung și nici măcar nu ne permite să ne gândim la viitor, să creăm ocupare și inovare. Colega Moran Chartier a făcut o precizare, a spus că adesea se confundă inițiativa pentru ocuparea tinerilor cu garanția pentru tineri. E o problemă cu care se confruntă adesea miniștri și șefii de guvern. Eu, din nefericire, adesea sunt constrâns să spun că mulți nici măcar nu știu exact ce înseamnă această inițiativă pentru ocuparea tinerilor și nu știu nici ce este această garanție pentru tineri și nu pot face o diferență între cele două. Nu știu care e una și care e alta. Lucru încă și mai grav. Pentru că dacă s-ar ști exact care sunt oportunitățile, s-ar face programe specifice care să țină cont într-adevăr de exigențele tinerilor noastre, noștri, mă scuzați, atunci poate am putea avea și politici mai eficiente, lucru care, din păcate, în țara mea, Italia, nu se întâmplă. Am ratat toate obiectivele, și aș mai putea întreba ceva, pentru că mi-e pur și simplu rușine de modul în care sunt risipite ocaziile oferite nouă de Uniunea Europeană. Aș ruga, monitorizați atent modul în care se utilizează aceste resurse în statele membre. Fiți vigilenți, controlați uh, programele, controlați modurile de punere în aplicare, controlați unde și cum anume sunt cheltuiți banii. Pentru că vă pot garanta că tinerii care au beneficiat de pe urma acestor resurse în Italia îi putem număra pe degetele de la o mână, ca să spun așa. De fapt, e o expresie, dar e aproape de realitate și trebuie să ținem cont de asta. Invit la o monitorizare și a un control atent și continuu a modului în care sunt utilizați acești bani. Mulțumesc! Mulțumesc, văd că domnul Fontulis nu ești, de deci doamna Lope Fontanie, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunoaștem că rezultatele obținute încă nu se ridică la înțimea așteptărilor și de aceea trebuie să lucrăm în comun ca această inițiativă să se transforme într-un instrument, într-un instrument util și eficient. Și unul din principalele obstacole în calea implementării pare să fie soluționat. Sporirea prefinanțării va permite ca statele membre care nu au fost capabile să avanseze fonduri din probleme de lichidități să poată demara acțiunile necesare ca tinerii să intre pe piața muncii. Dar de aceea trebuie să fim uh, capabili să identificăm Uh, și să eliminăm alte obstacole care pot exista, însă eu sunt optimistă și dați-mi voie să dau un exemplu din țara mea, din Spania, care e una din uh, țările cele mai afectate de șomajul tinerilor. Există acolo un model descentralizat care în unele cazuri încetinește punerea în aplicare, însă, în ciuda acestor dificultăți, e una din primele țări care a demarat uh, punerea în aplicare a măsurilor necesare. Deja dispune de mai mult de 48.000 de înscrieri, 43% sunt femei, care împreună cu sporirea sumelor pentru prefinanțare și campaniile de publicitate, uh, care vor crește exponențial, sunt un exemplu pozitiv și poate ajuta mult și cooperarea cu camerele de comerț, o mai mare implicare a firmelor și Uh, o sporire a ajutoarelor și a orientării în căutarea de locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Steinruck, un minut. Un minut. Este trist cât de mult durează și cât de mulți tineri suferă din cauza că noi nu avem o inițiativă coerentă. Noi însă în Parlament uh, nu vom uh, pierde niciun moment pentru a spune părerea și de aceea a fost important să adresăm această întrebare orală Consiliului. Aveam ca obiectiv să reducem șomajul în rândul tinerilor și iată suntem la an lumină distanță de acest uh, rezultat. De ani de zile se fac conferințe, se spun lucruri frumoase, se fac promisiuni, dar de fapt nu se întâmplă nimic. Și de fiecare dată se dau motive și explicații pentru eșecuri. Ba nu erau bani, ba s-au pus bani la dispoziție. După aia erau bani după care nu mai nu erau folosiți de statele membre și acum nu mai poate exista nicio scuză. Acum statele membre trebuie să ia măsuri și să vină cu inițiative reale. Vă rog, ajutați tinerii. Mulțumim. Doamna Jitonska, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm că propunerea Comisiei de a crește prefinanțarea pentru tineri s-a, a beneficiat de mare sprijin aici în Parlament, însă nu a fost vorba despre un cec în alb. Trebuie să facem acum față unor scuze, să înțelegem de ce procesul nu a fost demarat, proiectul nu a avut încă succes. Practic, dacă se activează această schemă, ar... Atunci am putea acționa pentru că această problemă a șomajului este una foarte complexă și necesită diverse soluții. Am fost foarte interesată să aflu intervenția, uh, care este intervenția Comisiei, uh, ce răspuns găsește la uh, faptul că acest proiect nu a funcționat încă, deși au existat bani. Trebuie să demonstrăm uh, că uh, avem soluții să ajutăm pe tineri. Doamna Doamna Pani předsedající, vážení kolegové, vážení zastupci rady. Doamna președinte, dragi colegi, dragi reprezentanți, această inițiativă face parte din reforma pieței muncii, unul din instrumentele importante pentru a îmbunătăți viața tinerilor și de aceea cred că acel miliard de euro suplimentar de care am aflat ieri e foarte important. Sunt foarte bucuroasă că a fost uh, aprobat într-un timp record. Cooperarea eficientă e singura cale în care putem ajuta pe tineri. Cu toții suntem conștienți de diferențele în rândul uh, ratelor șomajului. Sunt chiar țări unde există mai mulți tineri șomeri decât tineri cu locuri de muncă. În alte țări însă situația e complet diferită. Unii nici nu sunt eligibili pentru aceste ajutoare de bine ce le merge. Noi sperăm să îmbunătățim situația celor cu probleme, vrem o implementare rapidă, acum însă suntem surprinși când vedem că statele membre nu folosesc acești bani. Vorbim de obstacole administrative sau doar definițiile sunt prea vagi când vorbim de locuri de muncă de calitate? Atunci obiectivele sunt la fel de vagi. Inițiativa se presupune că contribuie la îmbunătățirea situației pe piața muncii. Dar ce veți face dumneavoastră pentru a motiva statele membre să facă mai multe? Du Doamna Karima Deli, mulțumesc. Am un uh, mesaj uh, simplu de transmis transmite doamna reprezentată Consiliului, uh, transmite șefilor de stat și de guvern să termine cu vorbăria și să dea dovadă de curaj, uh, să facă în așa fel încât uh, prioritatea lor politică să fie locurile de muncă pentru tineri. E o rușine. Curtea de conturi spune că n-a fost creat până acum niciun loc de muncă datorită inițiativei europene pentru tineri. Este o întârziere de care sunt vinovate statele membre Iată, sumele au fost uh, crescute. Sigur că trebuie îmbunătățite uh, dispozitivele administrative uh, ca să ajutăm pe tineri. Trebuie mai multă publicitate, dar trebuie să ne gândim la viitor. Șefii de stat trebuie să înțeleagă că aceste sectoare ale tineretului sunt energiile regenerabile, izolarea termică, domeniul digital, acolo trebuie investit. Pentru că toate aceste oportunități sunt uh, locuri de muncă solide, durabile, nerelocabile. Domnilor șef de stat, astăzi dumneavoastră aveți dreptul să vă limitați la uh, comunicare. Tineretul nu mai este o variabilă, ci o constantă. Mulțumesc. Un minut. Mulțumesc și acum, domnul Arnold, un minut. Yes, that we'd end up here. Cine ar fi putut ghici că am ajunge aici? Uh, um, uh, practic, se folosesc banii contribuabililor fără multă rațiune. Până la urmă, uh, rezultatele acestor cheltuieli sunt ineficiențe și uh, dezamăgitoare. Practic, intervenția uh, Uniunii Europene nu ajută statele, însă Parlamentul acesta nu face altceva decât să insiste ca statele membre să meargă pe această cale europeană. Contribuabilii britanici finanțează proiecte britanice bazate pe cunoștințe britanice pentru a sluji interesul britanic. Același lucru se, se întâmplă și în Germania, același lucru se întâmplă și în Letonia. Așa ar trebui să fie, e simplu, e direct. Nu trebuie să aplicăm metoda europeană. Statele trebuie lăsate în pace să-și cheltuie proprii bani pentru proprii oameni. Doamna Mina, pentru un minut. Doamna președintă, Președinta Comisiei pentru Ocupare a pus o întrebare foarte bună. Ce se întâmplă dacă sporirea prefinanțării nu are niciun efect peste 12 luni? Sigur că uh, dânsa știe că aceleași cauze duc la aceleași efecte. Utilizarea incoerentă a fondurilor europene nu va face decât să sporească șomajul tinerilor și nu să scadă. Mai mult șomaj înseamnă mai multe sarcini sociale și mai puține locuri de muncă. E un cerc vicios cunoscut în toate statele membre. Deci e urgent să uh, trecem uh, de la vorbe la fapte. Să nu mai legăm statele și firmele de atâtea constrângeri, să eliberăm normele în ce privește formare profesională, să nu mai punem frână antreprenoriatului și energiilor să nu mai uh, aruncăm banii pe fereastră, să ne vedem peste un an și, uh, din păcate, va fi o surpriză cunoscută că de pe acum rezultatele vor fi negative. Mulțumesc și acum uh, un minut da, are cuvântul doamna Iungherius. Bine zomer! Mulțumesc! Iată că se apropie vara și putem uh, constata că se fac 8 ani de când criza a lovit. Multe companii s-au închis, bănci de asemenea și multe locuri de muncă s-au pierdut. Multe persoane așteaptă un ajutor din partea Europei. Șomajul este la cote alarmante. Parlamentul s-a implicat pentru a da tinerilor noi perspective și uh, Iată, au apărut bani pentru o prefinanțare, pentru astfel de programe care să-i ajute pe tineri să fie însoțiți pentru a fi integrați în piața muncii. Nu trebuie să mai pierdem timpul, pe de altă parte, nobles oblij, adică peste șase luni dorim să știm dacă ne aflăm pe calea cea bună, pentru că nu dorim să-i lăsăm pe tineri fără perspective. Mulțumesc. Domnul Calvet Chambon, un minut. Eh, doamnă președintă, doamnă reprezentantă a Consiliului. Dacă eh, există un punct clar eh, în care se vede credibilitatea dumneavoastră și încrederea cetățenilor în noi, credibilitatea întregului proiect european, e tocmai eliminarea acestui flagel, masivul și brutalul șomaj. E fundamental asta pentru viitorul tinerilor noștri, mai ales. Dacă Consiliul este cel care a uh, luat aceste decizii, îmi pare foarte bine, însă să lasă și statele membre să lucreze, să nu se mai vină cu scuze inutile, pentru că este o adevărată dramă prin care trec uh, tinerii, că descentralizarea administrativă, că lipsa de capacitate administrativă, uh, nu, nu, aici nu glumim. Am auzit în ultima vreme că nu se vorbește doar de locuri de muncă de calitate, că nu se pot alege anumite proiecte, nu, e absurd. Tinerii trebuie implicați și în viața uh, socială și în muncă și trebuie să facem acum. Mulțumesc acum un minut, un minut de domnul Lopez. Intervenție fără microfon. Lo que tenemos claro es que no acaba de arrancar. E clar că inițiativa aceasta pentru eh, tineri nu, încă nu a demarat. Deși s-au făcut eforturi la, la prefinanțare, și știindu-se că obiectivele uh, nu uh, beneficiau de finanțare pentru anumite state, dar iată, programul n-a funcționat. Avem 5 milioane de tineri în șomaj de sub 25 de ani și Eurobarometrul ne-a reamintit că doar 8 tineri din 10 au auzit despre această inițiativă, doar 8 din 10 tineri și se vorbește despre eficiență. Păi ă, s-a dat aici exemplul Spaniei, dar Spania e o țară importantă, nu doar pentru că are mulți șomeri tineri, ci pentru că este prima țară în ce privește resursele, dar rezultă că cei 800 de mii de șomeji tineri, de șomeri tineri, uh, din acești uh, șomeri doar 4.000 s-au înregistrat. Doar s-au înregistrat, nu că au găsit un loc de muncă sau că au intrat într-un program de formare. Și apoi, uh, ce se întâmplă? Nu se mai încheie contracte cu părinții pentru a contracta la jumătate de preț pe fi. E un scandal. Mulțumesc acum doamna Tom, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să aduc în discuție câteva preocupări în legătură cu această inițiativă și cu garanția pentru tineri. În ceea ce privește valoarea de impact, am avut nevoie de anumite uh, criterii, dar uh, uh șomajul tinerilor a fost doar unul dintre aceste criterii. Estonia, uh, rata șomajului la tineri a ajuns de la 17% la puțin peste 12% la uh, sfârșitul 2014. Ce poveste de succes, însă dacă aceste uh, rate scad din cauza exodului tinerilor, practic nu rezolvăm problema. În urmare, ar trebuie să se gândească la um, grupurile cheie și la șomajul în rândul acestora.

Mulțumesc, domnul Simon, un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Este un program care funcționează deja de un an de zile. Și apoi, în uh, martie 2014, Guvernul Conservator din Regatul Unit uh, a prezentat doar atunci un program și a alocat bani. Și a fost vorba doar de o sumă minimă, 206 milioane de euro puse la dispoziție pentru Regatul Unit 10 milioane de euro pus la dispoziție pentru a ajuta pe tineri în regiunea mea din West Midlands care să-și găsească locuri de muncă și guvernul nostru uh, conservator a făcut o propunere doar o propunere minimă cu un an întârziere și sigur că au refuzat să accepte regulile de bază care se aplică oricărui stat membru ca banii să poată fi uh, utilizați și n-au vrut să accepte decât condiții speciale pentru ei, astfel încât rezultatul este că sunt zeci de mii de tineri șomeri în continuare în regiunea West Midlands. Pirinski. Domnul Pirinski, un minut. Председател, въпроса, който... Mulțumesc. Subiectul pe care îl discutăm este următorul. Care este atitudinea Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare uh, a aceste măsuri uh, a garanției pentru tineri, uh, care s-a făcut publicitate atâția ani de zile. Am uh, adresat o întrebare punctuală, iar aceasta nu și-a primit răspunsul. Dați-mi voie să mai aduc în discuție uh, niște elemente. Oare Consiliul își va asuma angajamentul să înceapă implementarea la șase luni după intrarea în vigoare a garanției pentru tineri Și apoi, ce va face Consiliul dacă se dovedește că această garanție pentru tineri nu dă rezultate tangibile? Acestea sunt uh, două dintre cele mai importante întrebări și insistăm ca la fiecare Consiliu pentru Ocupare acesta să fie primul subiect de pornă de zi. Mulțumim, doamna Rengler. 103. Mulțumesc. 153 de miliarde pe an. O sumă pe care o cunoaștem cu toții. Costurile pe care le cauzează șomajul la rândul tinerilor în Europa. Și totuși, în multe state membre există în continuare probleme în uh, absorbția acestor fonduri. Deci dori să atragă atenția asupra faptului că deja tinerii au început să critique acest program tocmai pentru că fondurile nu ajung la tineri. Aș dori să vă atrag atenția, stimați uh, reprezentanții ai Consiliului, cu privire la o campanie numită Back to Our Future, înapoi la viitorul nostru, campanie care arată ce părere au tinerii despre aceste fonduri. Adică pentru salvarea băncilor s-au găsit bani imediat, dar când e vorba de tineri, banii ajung târziu sau chiar deloc. Cred că acest sentiment al tinerilor este unul real, nu șală. Eu sper că toate statele membre să poată spune în curând același lucru ca și Parlamentul, anume să-și fi făcut temele. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Mann un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne interesează viața celor 5 milioane de tineri fără loc de muncă, fără perspectivă și fără pregătire. Nu vrem cuvinte frumoase, vrem măsuri concrete. Deci garanția pentru tineri plus inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Dar dacă aceste peste 6 miliarde de, bani, de euro nu sunt absorbiți, dacă autoritățile nu sunt de acord sau nu se înțeleg cu, cu privire la competențe și dacă <clears throat> inițiativele nu sunt suficiente, nu facem decât să întârziem cu măsuri eficiente. Stimată doamnă reprezentantă a Consiliului, poate ar trebui să sporim acel 1% avans la 30%. Dacă tot ar trebui să puneți subiectul mai des pe ordinea de zi în Consiliu, implicați partenerii sociali, implicați tinerii, pentru că noi Parlamentul nu dorim să-i lăsăm singuri pe cei afectați. Iată mesajul, cred că a ajuns unde trebuie și sper că puteți convinge statele membre de acest lucru. Mulțumim. Doamna Cumpula Natri. Bun. Mulțumesc, doamna președinte, doamna reprezentantă a Consiliului. Inițiativa pentru ocuparea tinerilor a fost acceptată în 2013 înaintea alegerilor, multe partide politice vorbeau despre această inițiativă, spunând tinerilor că Europa acționează pentru ei, dar care e credibilitatea Europei și a Uniunii Europene dacă ne gândim la propuneri și la ce s-a ales din ele acum, că nu s-au utilizat concret banii. Nu trebuie să încercăm să luptăm împotriva șomajului tinerilor doar cu cuvinte, trebuie să utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, să implicăm IMM-urile, organizațiile non-guvernamentale, firmele, pentru a putea face schimburi de bune practici. Există locuri de muncă neocupate în Europa, avem potențial, eu nu accept să vorbim de o generație pierdută Trebuie să împuternicim tinerii pentru ca ei să poată avea un trai independent și să continue să creadă în Europa. Așa cum trecem la intervențiile spontane, avem un mare număr de cereri din care vă pot accepta 8. Începem cu doamna Ribeiro. Un minut, vă rog. Sr. Presidente, passados dois anos do lançamento da iniciativa para empregos... Mulțumesc. Deja de 2 ani uh, s-a lansat această inițiativă și încă nu a fost implementată în totalitate în toată Uniunea Europeană. Eu cred că este un eșec al Uniunii Europene. Uh, șomajul studenților rămâne la niște cote absurde, deși toate condițiile existau pentru ca acest program să fie implementat așa cum trebuie. Consiliul trebuie să acționeze repede pentru a rezolva situația. Statele membre care încă nu au implementat uh, această inițiativă, ar trebui să ia exemplul uh, țării mele, Portugalia, care în ciuda situației financiare foarte dificile a implementat în totalitate acest program, iar acum putem vedea uh, rezultatele pozitive ale acestei inițiative. În ultimii doi ani, 200.000 de tineri au fost implicați

Mulțumesc, domnul Maria, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Austeritatea a creat milioane de șomeri. Avem peste 5 milioane de tineri șomeri în Uniunea Europeană. și în Italia am, se putea vorbi de 41% șomeri tineri în februarie, Spania 59%, dacă vrem să eliminăm acest flagel, trebuie să schimbăm întregul sistem, trebuie să înceteze această austeritate, trebuie să uh, eliminăm uh, partea cea mai împovărătoare a datoriei. 6 miliarde pentru inițiativa pentru ocupare, 10 miliarde pentru garanția pentru tineret însă mult mai mulți bani se pun la dispoziție pentru cantitativizare, dar nu funcționează pentru că trebuie finanțarea de la stat, însă uh, statele nu dispun de fonduri pentru cofinanțare. Iată, în Grecia trebuie pus la dispoziție 160 de milioane de euro doar pentru cofinanțare. Vor fi 160 de milioane încă și din partea Uniunii. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Domnul, doamna Novakov acum. Un minut. Domnul sau doamna? Este vorba de domnul Novakov. Moite și se secundi dnes ște pozul... Mulțumesc. Cele 60 de secunde astăzi vor fi folosite nu pentru a arăta problemele, ci pentru a găsi soluții. Dacă dorim să găsim soluții, ar trebui să găsim o abordare tinerească. Experiența ne arată că de fapt nu contează câți bani am cheltuit pe ocuparea forței de muncă, ci important e câți oameni au găsit un loc de muncă. Haideți să încercăm să ne mișcăm mai repede. Haideți să încercăm să îi trezim pe tineri, ca să spun așa. Iar tinerii care lucrează în birourile de ocupare a forței de muncă să-și dea jos cravatele și cămășile și să încerce să înțeleagă ce le trebuie tinerilor. Tinerii urăsc birocrația, ghișeurile unice. Haideți să înlăturăm toată această birocrație, să dăm o șansă tinerilor și ei vor schimba Europa. La parole, monsieur, pour une minute, monsieur Kiuciuc. Mulțumesc, domnul Cuciu, care cu două minute. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Trebuie să facem eforturi pentru a combate nivelurile înalte de șomaj în rândul tinerilor. Apreciez eforturile care s-au făcut deja, mai ales în ceea ce privește inițiativa uh, aceasta, însă în ciuda eforturilor, uh, încă 5 milioane de tineri nu au un loc de muncă în uh, Europa. Îmi dau seama că statele membre au probleme uh, pentru a lansa programele operaționale care se regăsesc în cadrul acestei inițiative. Trebuie să spun că a fost uh, unul dintre eurodeputații care au susținut uh, propunerea Comisiei Europene de a crește prefinanțarea. Știm că prefinanțarea în sine și fondurile suplimentare nu pot soluționa singure problema. Acesta este și motivul pentru care doream să întreb Consiliul ce are de gând să facă în legătură cu, uh, uh, cu implementarea eficientă a acestor măsuri și cum anume vă gândiți să uh, măsurați rezultatele. Doamna Post. Mulțumesc următoarea vorbitare. Trebuie să ne reamintim că nu ne confruntăm doar cu probleme de locuri de muncă, spune doamna Post, ci e vorba și de o problemă de rasism și de discriminare. De exemplu, romii au fost unul din grupurile cele mai marginalizate în Uniunea Europeană și în perioada de criză de acum, situația lor s-a înrăutățit. Șomajul în rândurile romilor e de trei ori mai mare decât uh, în rândurile populației majoritare. Tinerii romi nu sunt uh, reprezentați uh, la, locul, uh, la locurile de muncă, dar sunt suprareprezentați în rândurile șomerilor. De aceea trebuie să facem eforturi speciale ca să-i susținem pe tinerii romi. Și inițiativa pentru tineret trebuie să se refere specific și la romi, astfel încât tinerii romi din Europa să poată avea șansa unui viitor mai bun ca să stopăm rasismul împotriva romilor. Mulțumesc, doamna Petir gospođo predsjednice poštovana kolegice. mulțumesc președinte dragi colegi mă bucur că ați pus această întrebare cu privire la implementarea inițiativei pentru tineret. Ați tras corect concluzia că țările cu cele mai mari rate ale șomajului în rândul tinerilor și țările afectate de criză sunt în urmă cu implementarea aceste inițiative, acestor două inițiative. <clears throat> Croația se află în recesiune de șase ani deja, iar rata șomajului în rândul tinerilor e de aproape 40%, conform datelor Eurostat, e a doua cea mai mare rată din Europa. Tinerii noștri pleacă din țară căutând de muncă în alte țări și guvernul nu a folosit nici măcar un euro din această inițiativă până în februarie. Întrebarea dumneavoastră cu privire la cum încurajează Consiliul uh, implementare rapidă a acestei inițiative, eu cred că Consiliul nu poate convinge guverne incompetente. Acest lucru îl pot face doar votanții din statele membre. Și în încheiere, Dominicov. Уважаема госпожо председател, макар че измина... Mulțumesc, doamnă președinte. A trecut un an de la lansarea acestei inițiative, însă rezultatele în statele membre sunt departe de a fi cele scontate. Cred că ar trebui să folosim nu doar instrumentele financiare actuale, ci și să încercăm să facem reforme în sistemele de educație. Trebuie să găsim noi uh, modalități uh, de um, educație și instruire. Trebuie să găsim uh, noi uh, moduri de a um, crește gândirea inovatoare și experiența în rândul tinerilor. Cred că astfel de inițiative ar trebui să se adapteze diverselor state membre. În Bulgaria, de pildă, una dintre principalele provocări e um, tranziția grea de la școală la universitate. În țara mea, mulți uh, tineri din această cauză uh, emigrează. Cred, prin urmare, că Consiliul ar trebui nu doar să încerce să îmbunătățească acest uh, program și implementarea sa, ci și să ia alte măsuri. la Doamna uh, Kalina Lukașevița are cuvântul acum în încheierea procedurii CHDI. Mulțumesc. Dați-mi voie să profit de ocazie ca din nou Intervenție, intervenție fără microfon din sală. Președinta are cuvântul reprezentanta Consiliului. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președintă. Așadar, dați-mi voie să profit de ocazie ca din nou să uh, spun că această inițiativă pentru ocuparea tinerilor are o mare importanță politică și să mulțumesc uh, Parlamentului pentru o bună cooperare care ne-a permis să reacționăm rapid ca să rezolvăm această problemă a șomajului tinerilor. Ați întrebat ce obstacole întâmpină statele membre. În acest moment încă e dificil să vedem care sunt progresele făcute la, casa loc, la fața locului. Ciclul de raportare la, la nivel european încă nu a început, însă dincolo de problema de lichidit dificultăți financiare, care este cea mai presantă. M-aș referi la trei alte probleme care stau în calea mobilizării rapide a măsurilor legate de acest instrument. În primul rând, sunt state membre care nu au structuri pentru punerea în aplicare. În al doilea rând, finalizarea desemnării autorităților competente de asemenea a rămas în întârziere în unele state membre. Și apoi, sunt chestiuni legate de capacitatea administrativă la nivel local, regional și național. Așadar, ce face Consiliul ca în mod urgent să încurajeze o punere în aplicare eficientă? Consiliul, la fel ca Parlamentul European, crede că cantitatea suficientă de lichidități vor, va permite punerea în aplicare a unor prime măsuri politice relevante care figurează în planurile naționale. Noua propunere de a crește nivelul prefinanțării ar trebui să contribuie la o mobilizare, mobilizare mai rapidă a resurselor și să crească capacitatea autorităților naționale să lanseze apeluri de proiecte și să prelucreze cererile mai rapid. Apoi, prefinanțarea adițională va, se va îndrepta imediat spre statele membre, imediat după intrarea în, vigo- în vigoare a regulamentului de modificare un impact pozitiv poate fi așteptat în curând. Pe de altă parte, până în aplicarea garanției pentru tineret are nevoie și de uh, eforturi structurale și de măsuri bine țintite, punctuale. Statele membre până în aplicare un mix de politici naționale pe baza uh, nevoilor și priorităților fiecărui stat. Programul pentru garanția tinerilor reprezintă una din aceste măsuri. Toate statele membre relevante ne-au supus uh, atenție planurile lor naționale și uh, se monitorizează de către Consiliul uh, stadiul punerii în aplicare la nivel național pe baza contribuțiilor din partea Comisiei pentru Ocupare și pe baza unor indicatori care vor fi procesați. Schimbul de bună experiență între statele membre este și el important, la fel ca evaluarea de impact a măsurilor care sunt puse în aplicare. În încheiere, Aș dori să subliniez faptul că statele membre, la ora actuală, se află în etapa de a înainta uh, rapoarte structurale uh, ce privesc uh, implementarea acestei inițiative, rapoarte care ne vor furniza o imagine a progreselor făcute de statele membre în procesul de punere în aplicare a inițiativei ocupării tinerilor care vor uh, alimenta analiza uh, Comisiei și monitorizarea uh, de către, făcută de către Consiliu. Deci monitorizarea eficientă e una din precondițiile pentru o punere în aplicare de succes și pentru continuitatea finanțării. Aici, Consiliul, bazându-se pe uh, munca Comisiei pentru Ocupare, uh, face o acțiune de supraveghere multilaterală uh, și un, o revizuire interpares, și, uh, inclusiv a recomandărilor specifice pentru fiecare țară. Și apoi, pe baza experiențelor din 2014 și cu îmbunătățirea cifrelor uh, ocupării în statele membre cele mai afectate, ne putem aștepta ca această problemă uh, să fie acoperită în cadrul dezbaterii semestrului european care va urma. În, în orice caz, Consiliul va discuta această chestiune mai în detaliu în sesiunea din iunie, în comun cu un raport special al Curții de Conturi. Statele membre, de asemenea, vor trebui să consolideze și să facă mai multe eforturi și să se uh, Mm, concentrez asupra unor reforme structurale cu măsuri de calitate pentru ca tinerii să poată participa la piața muncii, activități de formare și educație, care vor fi și ele măsuri importante. Deci, în rezumat, Consiliul consideră că e nevoie de uh, mai multe acțiuni pentru a combate șomajul tinerilor. Eu am dat câteva exemple de măsuri care sunt în curs la nivelul Consiliului și uh, Comisiei pentru ca sistemul să fie mai eficient. Acum nu vă pot promite minuni începând cu uh, ziua de mâine, însă pot spune că se fac multe eforturi ca să găsim o soluție cât mai curând posibil. Mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumesc, doamnă. Am